spus că ele ar putea să fie o parte importantă pentru resursele proprii ale Uniunii Europene și ar avea și avantajul de reglementare pe care l-ar putea avea această taxă. Ea poate să facă mai mult decât taxa privind uh, activitățile financiare. Iată care sunt întrebările. În primul rând, în ceea ce privește uh, ratele, coeficientul de impozitare diferit. Uh, ne-ați arătat pe diapozitive și ați vorbit de 0,1% pentru uh, obligațiuni și acțiuni și 0,01% pentru instrumentele financiare derivate. Și aceasta merge mână în mână cu noile reglementări în materie de instrumente financiare derivate. E vorba în primul rând, de a impune astfel de taxe pentru a reglementa produse care până astăzi nu au fost suficient de bine reglementate, impozitate. Eu aș propune inversul, pentru că vrem să descurajăm tranzacții prea frecvente, poate că acest coeficient ar fi trebuit să fie mai mare, rata de impozitare ar trebui să fie mai mare. pentru că frecvența este mai mare decât în cazul obligațiunilor și acțiunilor. Apoi, există excepții, există exceptări, există diferite tipuri de tranzacții? Tranzacții care, după părerea noastră, ar trebui să fie scutite și, în al treilea rând, de ce credeți că, pe termen uh, lung, costul împrumutării pentru întreprinderi va crește? dacă introducem această taxă. Mulțumesc. Președinte, domnul Bullman. Um, domnule Bullman, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule comisar. Ceea ce ne-ați prezentat astăzi aici este o veste bună. Ați preluat argumente care au fost discutate îndelung în acest Parlament și sunt uh, susținute de către acest Parlament. Cred că în ceea ce privește evoluția de bază, putem numai să spunem că vă sprijinim. Este un răspuns pe care trebuie să, trebuie să vi-l dăm, având în vedere criza. Și este un răspuns pe care Parlamentul dorește să îl dea în, majorita în majoritatea sa. Bineînțeles, vor exista detalii pe care vom dori să le discutăm, asupra cărora vom fi critici, asupra cărora vom vrea mai multe clarificări sau vom dori să știm poziția dumneavoastră. Printre altele, întrebarea menționată, aspectul deja menționat, care este cum va fi elasticitatea, care va fi distribuția sau cum vor fi alese diferitele Uh, rate de taxare. Apoi, în ceea ce privește temeiul juridic, bineînțeles, vă bazați pe resursele proprii. Este o cale convingătoare, dar există și alte modalități. Veți vedea în discuțiile cu statele membre și în aceste discuții vrem să vă ajutăm, e bine veți vedea că va trebui să convingem statele membre că Uniunea Europeană are nevoie de o bază fiscală proprie Există o serie întreagă, o varietate întreagă de uh, posibilități juridice. Cu siguranță, temeiul juridic bazat pe resursele proprii este uh, temeiul juridic corect, însă. În plus, aș dori să vă mai întreb care este programul pe care îl aveți în vedere în ceea ce privește implementarea acestei măsuri. Bineînțeles, cu cât mai repede, cu atât mai bine pentru bugetul european, cu cât mai repede, cu atât mai bine pentru combaterea crizei și uh, pentru uh, o distribuție echitabilă a uh, efortului. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule comisar, când am văzut prezentarea dumneavoastră, prima mea reacție a fost am să-l dau în judecată pe tipul ăsta pentru că ne-a furat ideile. Dar, uh, iată, noi nu ne-am brevetat ideile pentru că nu este un concept verde, deci felicitări pentru această prezentare. Lăsând la o parte gluma. Sunt de acord cu Ani și cu Udo în ceea ce privește uh, rata de taxare. La un moment dat spuneți pe uh, unul dintre dia diapozitive că pentru orice taxă impactul pe PIB este negativ. Eu nu sunt economist, unii dintre colegii mei sunt, dar este prima dată când aud asta, care exista o corelare între nivelul de taxare și creșterea PIB-ului și creșterea economică. Eu nu cred că există o astfel de corelare, corelație, fie ea pozitivă sau negativă. Apoi, s-ar putea spune că niciodată nu este destul, dar eu aș spune că dacă reușiți să, po- să porniți această inițiativă, verzii vă vor oferi niște șampanie. Întrebarea mea se adresează deputaților de dreapta, curajoși, care au decis să vină la această dezbatere. Cred că sunt puțini dintre dumneavoastră, iar acest lucru ne arată că ne arată ceva. Și dumneavoastră ați avut curajul să veniți și este momentul să dovediți că viziunea dumneavoastră cu privire la guvernanța economică nu se rezumă numai la austeritate. Atunci când spuneți că doriți uh, disciplină bugetară, să spuneți că doriți într-adevăr, uh, reducerea bugetului, dar și resurse uh, suficiente. Observ că nu este nimeni aici de la ALDE, cei care uh, ne țin predici cu privire la disciplina bugetară. Iată, ei nu sunt aici. Și cred că momentul adevărului a sosit și va fi foarte interesant să vedem reacțiile tuturor. Vă mulțumesc! Domnule ah. ah. Domnul comisar, voi răspunde la acest prim set de întrebări. În ceea ce privește rata de impozitare, când vorbim despre instrumente derivate, există un uh, risc semnificativ de relocare în momentul în care taxele sunt prea ridicate. Asta în ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare la nivel european. Numai la nivel european. Însă, aceste rate pe care vi le-am uh, menționat, aș dori să le vedeți ca niște rate indicative. Cu siguranță, vom uh, continua să lucrăm asupra acestei propuneri legislative și vom prevedea posibilitatea de a avea rate diferențiate pentru produse derivate uh, comercializate pe piețele reglementate și cele pe piețe nereglementate. Însă o astfel de abordare necesită analize suplimentare din punctul de vedere al piețelor financiare. ceea ce v-am prezentat nu, nu vor fi exact cifrele respective, ci sunt, ceva, sunt cifre indicative. Iar aceste rate fiscale pe care le-am menționat vor fi minime la nivel, minimele la nivel european. Acest uh, lucru răspunde și la întrebarea domnului Bulman în ceea ce privește propriile resurse ale Uniunii Europene și veniturile la bugetele naționale ratele, aceste venituri din minimul, din ratele minime ar putea contribui la resursele proprii, iar statele membre ar putea impune uh, rate suplimentare de impozitare asupra ratei minime pentru a produce venituri pentru propriile bugete. Nu trebuie să uităm că este foarte important ca în momentul în care introducem o astfel de uh, taxă ca pro resurse proprii pentru Uniunea Europeană, acest lucru este important pentru statele membre pentru că uh, contribuțiile statelor membre ar fi reduse. Iar asta ar duce la uh, reducerea deficitelor acestor state membre. Deci ar fi un avantaj și ar fi în interesul statelor membre să aibă o poziție uh, Uh, pozitivă față de o astfel de propunere. În ceea ce privește programul pentru implementarea acestor măsuri, după cum v-am spus, la ora actuală elaborăm propunerea legislativă. Vom avea o, un proiect de directivă cu privire la taxa pe tranzacție financiară în toamna acestui an. Acesta este obiectivul nostru. Bineînțeles, nu pot să vă dau acum datele uh, exacte, dar va trebui, pentru că va trebui să le discutăm în Colegiul Comisarilor. Dar aceasta este intenția noastră, să avem o propunere legislativă în toamnă. În ceea ce privește posibilele derogări și exceptări, după cum v-am spus, vom încerca să, să structurăm taxa în așa fel încât uh, să reducem riscurile. Așadar, cetățenii ar fi uh, scutiți de astfel de taxă, de taxe și anumite instituții ar fi uh, scutite. Există unele tranzacții uh, efectuate de către Banca Centrală Europeană. Va trebui să luăm în, în considerare toate aceste lucruri. Bineînțeles, așadar vom propune derogări, însă n-aș dori să um, vă dau foarte multe detalii cu privire la domeniul de aplicare al acestor derogări. De asemenea, când uh, elaborăm, când creăm aceste derogări, trebuie să ne asigurăm că nu oferim posibilitatea de a uh, evada, de a, um, de a nu plăti această taxă, practic, de a uh, crea produse care sunt scutite. Apoi, în ceea ce privește impactul asupra PIB-ului. Când am prezentat, m-am referit la faptul că o anumită taxă uh, luată izolat ar putea să ne facă să ajungem la această concluzie. Însă, bineînțeles, există diferite moduri de a aborda această problemă. De exemplu, dacă veniturile obținute dintr-o taxă sunt recirculate în economie, atunci efectele ar putea fi pozitive. Însă dacă analizăm pur și simplu taxa, în mod izolat, acest impact, acest impact negativ este prevăzut. O să continuăm cu cei înscriși din partea PPE, pentru că nu au mai cerut alt membrii cuvântul. L-am pe listă pe domnul Palone, doamna Tyson, domnul Huntis, doamna Swinburne și domnul Giger. Domnul Clute. Mulțumesc, domnule președ... doamnă președinte, mulțumesc, domnule comisar. Întotdeauna îl ascult cu foarte mare atenție pe domnul Lambert când vorbește. Mi-e chiar, mi-e și foarte simpatic. Și am, am dorit să intervin pentru a face unele reflexii, pentru a deschide o dezbatere pe acest subiect. nu pot să-mi ascund simpatia pentru această taxă. Însă există și un raport moral și un aspect politic și, bineînțeles, un aspect tehnic cu privire la această taxă. Domnule comisar, în Europa vom aplica această taxă în urma unor studii pentru că suntem convinși că această taxă ar urma la un moment dat să fie aplicată și la nivel global. La un moment dat ea să devină o taxă pe tranzacțiile financiare la nivel global. Și bineînțeles, economiile la nivel global sunt interconectate. Avem actori pe piețele mondiale care pot să-și aleagă piețele pe care doresc să fie activi. Există um, o prăpastie între uh, și va exista una între economiile noastre și cele asiatice, de exemplu, sau cele emergente și cele din Statele Unite, unde nu va exista această taxă. Dacă, să presupunem că această taxă nu s-ar aplica pe piețele asiatice, nu s-ar aplica pe piețele americane, e bine, credeți că ar putea avea, ar putea exista riscul să existe un efect de bumerang? Ca practic, uh, întreprinderile și instituțiile financiare să se uh, să existe pericolul de delocalizare pentru acestea? Mulțumesc. Eh, eh, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Nu Uh, simt că uh, mie mi s-a adresat vorbitorul când uh, mi-a spus că sunt în aripa de dreapta. PP-ul dintotdeauna a sprijinit cu mare majoritate taxa pe tranzacțiile financiare, însă numai cu condiția da, ca toate celelalte țări la nivel mondial să introducă o taxă similară. Bineînțeles, trebuie să fim noi cei care dăm exemplu, asta este clar. În grupul nostru, așadar, există sprijin pentru această idee, dar trebuie să vedem aspectele și detaliile. De asemenea, trebuie să uh, fim um, în calitate de consilieri um, să sprijinim așa această taxă. Care sunt șansele um, ca în Consiliul să se adopte această taxă pentru că este nevoie de unanimitate? Și nu în ultimul rând aș dori să vă felicit, domnule comisar, pentru curajul dumneavoastră de a face o astfel de propunere. Pentru că dacă comisia ar trebui să aștepte de fiecare dată până când toate statele membre sunt de acord, n-am face niciodată nimic. Așadar, ne bucurăm foarte mult că vom avea o propunere concretă după toate discuțiile pe care le-am avut, astfel încât să putem spune exact ce dorim și să putem elabora cu toții o poziție proprie. La final, ați spus că nu neapărat statele membre uh, vor putea beneficia de pe urma veniturilor de pe această taxă, ci că va, ex uh, va exista o extindere a mijloacelor proprii. Eu sprijin această idee. Mulțumesc! ήταν ενδιαφέροντα αυτά που μας είπε ο κύριος Σεμέτα αλλά επειδή... Mi s-a părut foarte interesant ce avea de spus comisarul uh, Șemeta. Însă aș dori să profit de prezența domnului comisar pentru a vorbi despre combaterea fraudei, pentru că și asta este pe ordinea de zi. Poate veți putea să-mi dați cuvântul la final și domnul Clute va putea interveni în numele GUE și poate domnul comisar va putea să răspundă la întrebarea mea la final. Dar aș vrea să putem discuta, să putem discuta și despre fraudă, având în vedere faptul că domnul comisar este prezent. Euh, euh, euh, domnul comisar va, ne va face o prezentare și cu privire la celelalte puncte după aceea, dar acum discutăm taxa pe tranzacțiile financiare. Doamna Swinburne. Thank you, Madam Chairman. Thank you. Mulțumesc, doamna președintă, mulțumim, domnule comisar. Nu știu cum să mă stăpânesc, ca să fiu sincer. Cred că ne, ne păcălim noi înșine dacă ne închipuim că lucrurile pot fi făcute în izolare și dacă ne închipuim că dacă noi conducem, restul lumii ne va urma orbește. Problema resurselor proprii este o chestiune complet diferită trebuie să cadă de acord asupra ceea ce trebuie făcut. Pentru noi, în cadrul acestei chestiuni, ne așteptăm ca statele membre să renunțe la resursele pe care le au. Însă asta e strigător la cer. Dacă ne gândim cu 80% din toate tranzacțiile au loc între Londra și Frankfurt la nivel european. Înseamnă asta că contribuția bugetară a Marii Britanii va fi ștearsă și noi o să avem un surplus pentru că această, această contribuție uh, fiscal va fi atât de mare? Sau va însemna asta că centrul financiar care este Regatul Unit va dispărea și se va deplasa spre piețele asiatice? Trebuie să vă spun că impozitele au fost principalul stimulent în stabilirea centrelor financiare la nivel mondial în ultimele decenii. Piața financiară din Londra este acolo din 63 din motive fiscale. Avem această piață globală cu bază la Londra din cauza regimului fiscal din Marea Britanie schimburile comerciale, mai ales pe piața produselor derivate, sunt uh, localizate pe piața britanică din cauza avantajelor acestei piețe. Dacă vreți să supuneți aceste aceste lucruri unui regim european fără concurență, tot o să dispară peste noapte. Nu e vorba de schimburi europene, se fac prin piețele europene. Deci dacă vă închipuiți că puteți impozita aceste schimburi și puteți folosi uh, banii din, din aceste impozite pentru bugetul european, e, e un nonsens desăvârșit. Piețele financiare funcționează pe baza inovării. Știu că taxa de timbru se plătește în Regatul Unit de foarte puțini participanți. Este evitată. Nu există, nu, nu, nu se poate legisla în direcția, legifera în direcția unor astfel de inovații financiare. Betting firms to avoid financial firmele private inovează permanent și noi nu putem opri aceste inovări de pe piață dacă ne gândim că putem face acest lucru prin intermediul unei taxe europene. Eu nu o să-ți Dacă vrem să schimbăm comportamentele prin intermediul unei impozite, trebuie să știm că trebuie să ne asigurăm că vom avea succes. Nu putem avea ambele lucruri. Nu ne putem aștepta să obținem 209 miliarde de euro în fiecare an și să ne așteptăm ca nici comportamentele de pe piață să nu se schimbe. Realitatea este, vrem să avem un centru financiar în Europa sau nu? Și acest sistem de impozitare este cea mai sigură metodă de a îndepărta acest sistem de Europa. Domnule Gigel, aveți cuvântul. primul rând, dați-mi voie să vă mulțumesc. Pentru mine a fost o zi specială. De 11 ani mă ocup de această taxă și după ce mi-am luat diploma și am creat o mică firmă, o firmă care s-a bucurat de succes la nivel local, trebuie să spun, lucram pentru un ONG care milita de 11 ani pentru a se demara și a se finaliza această taxă. Pentru mine e o zi special. E vorba de o organizație non-guvernamentală internațională care se numește ATAC și care a inclus această taxă în numele organizației. De aceea pentru mine este un moment deosebit și trebuie să vă mulțumesc pentru asta. Evident, o, o astfel de taxă este cel mai bine aplicată la nivel global. Nimeni nu contestă acest lucru. Singura întrebare este dacă nu puteți să faceți la nivel global, cum s-a mai întâmplat și cu alte lucruri pe care le avem în vedere în acest sens, ar fi mai bine să începem la nivel european. De, deci, de aceea nu sunt de acord cu ce, ce ai spus tu, Kay, și mai ales cu tonul pe care l-ai folosit. Cred că trebuie să discutăm lucrurile într-un mod mai rațional. Regatul Unit este una dintre puținele țări din Europa care încă aplică taxa de timbru. Taxa de timbru are o serie de deficiențe, de deficiențe însă aduce venituri semnificative mai bine de un miliard la bugetul britanic și din acest motiv o și păstrați. A, taxa respectivă, taxa pe timbru, are o bază de taxare limitată, e adevărat, și trebuie să fie uh, modificată, reformată pentru a o face mai cuprinzătoare și mai echitabilă. Însă asta nu e un motiv pentru ca alte țări din Europa să nu introducă și ele un impozit similar. Uh, deci este un motiv pentru care Germania a eliminat această taxă de timbru. a avut-o și ei la un moment dat. Însă ei au vrut să poată concura mai bine cu Londra. Și cred că ce a făcut Germania în anii 90 a fost concurență neloială. Așa că e bine acum dacă Europa, pentru a asigura o concurență mai echitabilă pe piața comună, se ocupă tocmai de acest lucru pe bază de egalitate și echitate. Vreau să vă asigur că nu o să aveți creștere negativă pentru că aceste impozite nu au întotdeauna efecte negative asupra creșterii economice. Dacă vă uitați la volumul creșterii economică corelată cu impozitarea la nivel mondial și analizați situația în diferite țări, o să găsiți o corelație zero. Depinde de ce fac țările cu impozitele colectate. Suedia e un exemplu remarcabil. Ei au impozite mari, dar și o creștere semnificativă. E o alegere democratică. Dacă vrei să ai taxe mai mari sau taxe mai mici, însă asta are foarte puțin de a face cu creșterea economică. O altă chestiune pe care aș dori să, vă, să o ridic este aceea că vă asigurăm de sprijinul nostru și vrem să ne asigurăm că și nici în continuare această chestiune nu va deveni una ideologică de dreapta sau de stânga. În Germania avem sprijinul aproape integral al Bundestagului pentru acest impozit, inclusiv pentru demararea în Europa în, și în zona euro. Vă asigur că Aici, eh, chestiunea luptei împotriva speculanților irresponsabile nu este o chestiune de stânga sau de dreapta. Trebuie să vedem care sectoare pot fi impozitate ușor în Europa la început și care ridică o serie de probleme atunci când e vorba de a le impozita. Trebuie să avem o discuție rațională. Avem nevoie de aceste venituri și ca să închei, utilizarea acestor venituri n-ar trebui să fie limitată la bugetul european ca în prezent, ci va trebui să fie menită Lupta împotriva sărăciei la nivel global și a reducerii efectelor schimbărilor de climă. De aceea cetățenii au început să militeze pentru această taxă și nu trebuie să scăpăm acest lucru din vedere. Deci vă asigurăm de sprijinul nostru. Domnul Clut, aveți cuvântul, spune președinta. Mulțumesc, doamnă Luling. În primul rând, aș dori să mă alătur celor care v-au felicitat pentru acest pas. Îmi amintesc că acum un an, în mass media germană, uh, scria uh, că uh, Comisia Europeană era oarecum împotriva unei taxe pe fi, uh, tranzacțiile financiare. Mi se pare un pas extraordinar faptul că astăzi ne prezentați acest studiu și că vă exprimați și că vă poziționați foarte clar pentru această taxă. Din punctul meu de vedere, aș dori să sprijin și să subliniez ceea ce a spus uh, și Sven. În Germania, din partea socialiștilor, al verzilor și al celor de stânga din Bundestag, există o poziționare foarte clară pentru această taxă. ATAC și alte ONG-uri și mii uh, de cetățeni europeni și-au exprimat această poziție și această dorință de a avea această taxă prin petiții și alte modalități. Așadar, ceea ce propuneți corespunde uh, cu ceea ce își doresc foarte mulți oameni din Uniunea Europeană. Însă aș dori să vă pun câteva întrebări critice. Kay Swinburne a făcut deja referire la asta. Există dezbaterea cu privire la acceptare. În uh, mass media germană Uh, din, de, pe, de la sfârșitul săptămânii am putut vedea că există o dezbatere la nivelul statelor membre, mai ales uh, Regatul Unit nu este chiar entuziasmat de această propunere și va fi nevoie de unanimitate în Consiliu. Deci uh, m-aș întreba care este strategia Comisiei pentru a obține această unanimitate. Sprijin ceea ce ați spus Um, că ar trebui ca taxa pe tranzacțiile financiare ar trebui să fie o sursă de venit pentru Uniunea Europeană, un european, dar și acesta este un punct controversat. Guvernul german vede asta cu ochi critici. Asta nu înseamnă că sunt uh, împotriva acestei taxe, ci uh, împotriva faptului de a se introduce o taxă independentă europeană. Cel puțin asta puteam citi în weekend uh, Uh, despre, în uh, ziarele germane. Așadar, am pornit o discuție, o dezbatere în care discutăm și suntem încântați de această idee, dar cum facem ca această uh, discuție să nu fie uh, prea mult discutată, dar deloc uh, aplicată? cum facem ca uh, să, reu- să reușim să ajungem la un acord, pentru că va fi dificil. De asemenea, am văzut că propuneți ca statele membre să poată obține venituri proprii, să impună taxe suplimentare asupra taxei pe tranzacții financiare pentru a obține uh, venituri proprii uh, la bugetul propriu și asta duce uh, la concurență fiscală în Uniunea Europeană. Asta mi se pare foarte problematic. Dacă nu se impune aceeași rată de taxare în toate statele membre, ar putea să se ajungă la o concurență contraproductivă. Apoi, lui Kate Swinburne aș vrea să-i spun următorul lucru. În ceea ce privește relocarea, delocalizarea, aud asta de fiecare dată când se face o propunere legislativă uh, în Europa, în Germania. Însă n-am văzut nici măcar o dată o dovadă a acestui lucru. Bineînțeles că există delocalizarea întreprinderilor și așa mai departe, însă faptul că taxarea duce la asta, eu nu am văzut niciodată o dovadă foarte clară pentru asta. Ceea ce aud eu din partea întreprinderilor este că ele caută piețe. Bineînțeles, dacă există un loc în care nu există um, taxe, uh, ei pot să se ducă acolo, dar dacă nu există piață, nu vor avea de unde să câștige bani. Deci problema nu este de taxare, ci de piață. Dacă um, legislația și reglementarea este favorabilă pieței, atunci întreprinderile vor fi și dispuse să plătească taxe. Este ceea ce aud eu din partea întreprinderilor. Acestea au fost observațiile mele. Vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Vă mulțumesc. Acum, dacă îmi permiteți, am să îmi dau mie însă cuvântul în calitate de președinte, ci ca membra acestei comisii. Aș dori și eu să-l felicit pe domnul comisar. Aș vrea să-l felicit pe domnul comisar pentru, uh, nu pentru fondul propunerii sale, ci pentru optimismul său și pentru curajul său. El spune că există un temei juridic, dar ați vorbit despre uh, o posibilă impozitare a salariilor și primelor? Aveți un temei juridic pentru a impozita veniturile cetățenilor cu un impozit, uh, printr-un impozit european? Asta este o primă întrebare și am și alta. Dacă credeți că uh, puteți ajungeți eh, la venituri de 200 de miliarde, asta trebuie să vină de undeva. Acum, statele membre eh, taxează băncile proprii. Și dacă trebuie să plătească această taxă pe tranzacțiile financiare, vor avea un venit mai puțin de impozitat uh, în țările lor, pentru că nu se poate impozita de două ori. Ați făcut un studiu de impact cu privire la posibile pierderi ale diferitelor state membre în ceea ce privește uh, veniturile actuale din uh, serviciile financiare. O să mă opresc aici pentru că cred că trebuie să fim cât se poate de prudenți. Tranzacțiile financiare care nu vor mai avea loc în Europa și este foarte ușor prin tranzacțiile pe care Uh, o să optați să, să le impozitați, nu o să mai existe venituri în astfel de situații. Am vorbit de riscurile existente cu privire la volatilitate. Cred că trebuie să fim suficient de prudenți. L-am uh, primit în această comisie de recent pe domnul Trișe cu două săptămâni în urmă. Comisia a spus că este pentru taxa pe tranzacții financiare și ca resurse proprii și că ar trebui să fie oricum o resursă proprie. Însă domnul Trișa a spus că este de părere în continuare că este o greșeală să se creeze această taxă numai la nivel european. Am vorbit cu unul dintre mari bancheri ai uh, Uniunii Europene uh, în legătură cu această taxă, a spus poți să fii pentru ea pentru că niciodată nu o să fie instituită. Dau cuvântul domnului Scicluna. Uh, îmi cer scuze, spune președinta, este un vicepreședinte care mă poate înlocui pentru că tocmai a sosit. Deci aveți cuvântul. Like my colleagues are... Domnule comisar, asemenea colegilor mei, salut rezultatele preliminare ale studiului de impact. Aș avea două chestiuni de ordin tehnic. Îmi dau seama că incidența este aspectul cel mai greu de evaluat. Această chestiune a schimbării taxelor și în funcție de rezultatele analizei, se pare că nu cei care par să plătească în primă instanță ajung de fapt să poarte reala povară fiscală. Deci mă întreb dacă rezultatele noastre indică acest lucru Cine ne așteptăm să poarte această povară? Cei cu venituri mari, în ultima instanță, sau cei cu venituri mici? De asemenea, povara va reveni centrelor financiare care efectuează tranzacțiile sau asupra proprietarilor bunurilor mobile și instrumentelor financiare tranzacționate. A doua chestiune se referă la această taxă ca o taxă pe tranzacții. Vă aduceți aminte la discuția privind taxa pe vânzări și TVA. Taxa pe vânzare este o taxă pe tranzacție și se aplică oricărei tranzacții într-un mod în care ajută instituțiile financiare sau acelor servicii care efectuează tranzacția în cadrul unei companii. Însă, în cazul firmelor mici care delegă aceste activități sau care au schimburi cu exteriorul, au o povară mult mai mare de purtat. Se aplică și acest lucru în cazul acestei taxe pe tranzacții. Je sais que vous adorez ça. Oui, je donne brièvement la parole à M. Fayot. Soyez bref parce que nous devons encore aborder un autre point. Euh, nous en finirons avec votre question et la réponse de M. le commissaire euh, sur la taxe sur les transactions financières. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou ser muito, muito breve. Eu tenho uma questão de natureza técnica no sentido de perceber a forma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 Very interesting questions. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări interesante. Sunt întrebări tehnice și, așa cum am spus, lucrăm la propunerea ca atare și în ceea ce privește chestiunile tehnice, ar fi bine să organizăm ulterior discuții la nivel tehnic pentru că acest lucru va lua mult uh, timp. Uh, sugerez așadar să să încercăm să organizăm un briefing uh, tehnic uh, în legătură cu această propunere și acum pe subiecte mai globale. Problema centrelor financiare Regatul Unit și alte țări care ar putea să sufere de pe urma acestora. Cred că este foarte interesant să știm că Regatul Unit se află printre acele țări care are o taxă pe tranzacții financiare, nu numai taxa de timbru pe acțiuni, dar și taxă uh, pe, taxă pe tranzacții financiare pe produse derivate. Așadar, Regatul Unit rămâne un centru financiar major în lume. Atunci când vorbim despre Asia, avem Taiwanul, care are taxă pe tranzacțiile financiare și este unul dintre marile centre financiare din Asia. Avem Elveția, care are taxă pe tranzacții financiare pe acțiuni și pe obligațiuni, taxe diferite în funcție de dacă este un instrument național sau unul străin. Nu o să facem noi acest lucru în Uniunea Europeană, dar există astfel de taxă în Elveția și există și alte exemple de țări în care o astfel de taxă există. Totuși, aceste țări rămân centre financiare importante, iar veniturile dintr-o astfel de taxă uh, în Regatul Unit nu sunt atât de scăzute pe cât a spus, ele se ridică la miliarde de lire sterline, deci e vorba de valori semnificative din punct de vedere al veniturilor. Apoi, centrele financiare și cine va plăti taxa? Cred că este important să înțelegem că dacă o tranzacție are loc în Regatul Unit, Germania, uh, Elveția sau uh, Franța, Asta nu înseamnă în mod obligatoriu că aceste tranzacții sunt uh, executate de instituții financiare din acele țări. De aceea am analizat posibilitatea de a introduce uh, principiul rezidenței fiscale pentru astfel de taxă, care ar permite colectarea taxei în uh, țara unde instituția respectivă este activă dacă o instituție financiară austriacă face o tranzacție în Regatul Unit, tranzacția ar putea fi impozitată în Austria, deci în uh, beneficiul Austriei și nu al Regatului Unit. Dar acestea sunt deja uh, detalii ale propunerii. Așa cum am spus, sunt de acord că trebuie să fim uh, foarte prudenți și ca să răspund, doamne Luling, da, sunt foarte prudent și o să continui să fiu prudent uh, legat de o asemenea propunere. Uh, în expunerea domnului Tricen, a doua parte, în al doilea alineat, a spus că trebuie să fim prudenți atunci când luăm măsuri pentru introducerea taxei pe tranzacții financiare la nivel comunitar. Deci nu a spus că uh, este imposibil. Împărtășesc punctul său de vedere. Trebuie să fim într-adevăr prudenți și să elaborăm cu foarte mare atenție această taxă ținând cont de faptul că nivelurile de taxare, care sunt foarte scăzute, trebuie să țină cont și de o soluție europeană, nu de o soluție globală. Dacă reușim însă să ajungem la un acord global, aceste rate ar putea să crească pentru că riscul de uh, relocale ar fi uh, semnificativ. Sigur, astea sunt uh, elemente asupra cărora lucrăm. Aspecte asupra cărora lucrăm. Apoi problema uh, reacției Consiliului și uh, propunerea ca uh, taxa pe tranzacții financiare să fie o resursă proprie? Din câte înțeleg eu, noi putem să propunem aceste niveluri uh, extrem de scăzute de taxă ca și contribuție la resursele proprii și să lăsăm la nivelul statelor membre opțiunea de a mai suplimenta cu ceva pentru veniturile lor naționale. Aș putea să spun că am avea de-a face cu un triplu, evident, uh, pentru că dacă e vorba de resurse proprii, atunci uh, contribuția statelor uh, membre la venitul uh, brut național ar fi semnificativă și am avea o abordare armonizată la nivel comunitar ceea ce, după părerea mea, este extrem de important, mai ales atunci când este vorba de impozitarea sectorului financiar. Pentru că acum avem mai multe state membre care și-au dezvoltat propria abordare în ceea ce privește uh, impozitarea sectorului uh, financiar și chiar și diferențe mici uh, creează probleme de dublă impozitare și mm, alte probleme de asemenea natură. Atunci când am vorbit despre temeiul juridic, nu pot să confirm încă că analiza noastră a demonstrat că ambele taxe, cea pe tranzacții financiare sau taxa pe activități financiare, ar avea drept temei juridic eh, articolul 113 din tratat nu ar uh, fi impozitați direct cetățenii, pentru că uh, taxa pe tranzacții financiare ar fi pe uh, remunerațiile și veniturile instituțiilor financiare, iar uh, impozitarea uh, ar fi deci a instituțiilor financiare și nu a cetățenilor. Potrivit estimărilor noastre, 85% din toate tranzacțiile sunt executate de către actorii principali din sectorul financiar. Este important să înțelegem și atunci când e vorba de tranzacțiile pe bursă de, um, de mare frecvență, Uh, este foarte bine să înțelegem care este impactul lor la nivel european și care este ponderea uh, tranzacțiilor din partea instituțiilor nefinanciare. Trebuie să proiectăm această taxă astfel încât ea să se limiteze cât de mult posibil la sectorul financiar ca, ca atare. Apoi, în ceea ce privește unanimitatea, au fost uh, multe întrebări legate de unanimitate și cum uh, o abordăm uh, în Consiliul. Aș putea să vă dau uh, mai multe răspunsuri, însă cred că ca uh, membrii uh, Parlamentului având în vedere și raportul care a fost adoptat de către Parlament, să aibă un rol activ în statele membre, promovând o astfel de abordare. Cred că rolul cetățenilor este și acesta foarte important. Ultimul eurobarometru arată că 61% din cetățenii europeni susțin introducerea unei taxe pe tranzacții financiare la nivel comunitar, ceea ce înseamnă că există un climat pozitiv pentru o asemenea abordare. Dar dacă este să vorbim despre Consiliu, în Consiliu atunci când uh, șefii din zona euro au discutat pactul Euro Plus, au fost și a fost și o parte de concluzii unde membrii zonei euro au invitat uh, Comisia să analizeze uh, posibilitatea uh, introducerii tax pe tranzacții financiare în zona euro sau la nivelul Uniunii Europene. Au fost multe state membre care au considerat că o astfel de taxă ar putea să funcționeze la nivelul Uniunii Europene dar ca și în cazul oricărei alte propuneri privind impozitarea, e nevoie de uh, unanimitate. Deci uh, eu voi încerca împreună cu colegii mei să fac tot ce se poate, împreună cu toți cei care susțin o astfel de abordare. Și aici am în vedere Parlamentul European, care ar putea să joace un rol extrem de important în astfel de eforturi. Președinta, mulțumesc, domnule comisar. Uh, mai era și o altă temă, uh, combaterea fraudei. Uh, domnul Șuntis, dacă puteți să vorbiți puțin și despre această problemă, pentru că după aceea trebuie să votăm la ora patru și jumătate. Această problemă uh, este de competența comisarului pentru că răspunde și de combaterea fraudei. O să reacționez la unele chestiuni. Au fost uh, o serie de scandaluri uh, financiare și de fraudă care au implicat mari companii europene, în special Germania. E vorba de Siemens, de Mann pentru a obține contracte, uh, ei dau uh, mită uh, oficialilor din statele membre. Toate acestea au ieșit la iveală și sunt chestiuni care se află în curs de a fi tratate la Curtea de Justiție. Potrivit eurobarometrului, Comisia Europeană chiar închide ochii la așa ceva. Am încercat să aflăm uh, ceea ce se întâmplă pentru că se fură banii contribuabilului european și răspunsurile sunt vagi. Ce aveți în vedere să faceți în astfel de situații? O să le analizați? Realizați faptul că Comisia Europeană, dumneavoastră, în calitate de comisar și predecesorul dumneavoastră, aveți niște responsabilități Uh, sunteți uh, subiectiv aici pentru că se vorbește de companii germane? Vă mulțumesc! Domnul comisar o să vă răspundă. Vă rog, domnule comisar. Well, of course, uh, uh, fraud is... Uh... Bineînțeles, frauda face parte, lupta împotriva fraudei face parte din uh, portofoliul meu. Există două aspecte aici, unele ce țin de fraudă fiscală și o altă parte ce ține de protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene. Pe ambele dimensiuni, pe ambele subiecte, uh, depun mari eforturi. În această lună, Comisia a adoptat o nouă strategie antifraudă, obiectivul este să consolidăm în mod semnificativ munca antifraudă, activitățile noastre antifraudă, preven, uh, prevenirea uh, fraudei. De asemenea, am intensificat operațiunile la fața locului care combat diferite tipuri de fraudă Veți putea citi, probabil în presă, că au fost, uh, că, că au fost și vor fi publicate foarte multe cazuri făcute publice. În ceea ce privește investigațiile, OLAF este o instituție uh, independentă, iar investigațiile le fac în mod independent. Cazurile pe care le-ați menționat dumneavoastră cad sub uh, competența OLAF. Este responsabilitatea lor să acționeze în aceste cazuri. Împreună, odată cu strategia antifraudă, am adoptat și planul de acțiune pentru granița estică, pentru frontiera estică. Ne-am concentrat asupra contrabandei de țigări ce uh, intră pe piața europeană și care uh, privează statele membre de o cantitate semnificativă de venituri. Toate aceste acțiuni vor fi uh, discutate în Comisia de Control Bugetar și nu pot decât să vă invit să participați la aceste discuții. În ceea ce privește aspectele ce țin de fiscalitate, a, suntem pe cale să elaborăm noua strategie TVA în care aspectele ce țin de fraudă sunt uh, foarte sus pe uh, ordinea de zi. Intenționez să avem această nouă strategie pentru TVA până la finalul anului. Pentru operațiunile de anul trecut am, am creat o structură europeană care se numește Eurofisc și care are ca obiectiv facilitarea schimbului de informații între administrațiile fiscale din diferitele state membre. Dorim ca printr-o uh, organizare a schimbului de informații rapidă și eficientă între statele membre să combatem uh, frauda TVA într-un mod mult mai eficient. Aștept așadar cu nerăbdare să văd uh, contribuția acestei noi structuri la uh, combaterea fraudei. De asemenea, uh, noua strategie va, intru, va include elemente antifraudă. Mulțumesc, domnule comisar. Discuția privind taxa pe tranzacții financiare a fost atât de interesantă și de lungă încât nu, aș putu, nu ați putut să ne împărtășiți celelalte puncte de vedere ce privește taxa pe energie și uh, uh, problema legată de Uniunea Vamală, audit și antifraudă. Uh, cred că colegii noștri pot să ia în vacanță acest document minunat și să vină foarte bine pregătiți după vacanță. Uh, mulțumesc pentru expunerea dumneavoastră, pentru răspunsurile dumneavoastră. Putem să așteptăm așadar propunerea legislativă în toamnă. Totuși, vă urez vacanță frumoasă și vă mulțumesc încă o dată că ați venit în mijlocul nostru. Aș dori să mulțumesc membrilor Parlamentului și vom face o informare scrisă oricum în uh, ceea ce privește uh, dosarele uh, importante în ceea ce privește CTB și celelalte dosare în care ne-am bucurat de o bună cooperare Eh, considerăm Parlamentul ca un aliat natural al Comisiei în realizarea de progrese în acest domeniu. Eh, vă mulțumesc, domnule comisar. Dragi colegi, vicepreședintele nu vrea să eh, preia președinția, v a cerut să continui pentru că mai am o comunicare de făcut. Ea se referă la corigendumul, la raportul domnului Ole Schmidt. După ce s-a întâmplat uh, uh cu uh, votul de pe 5 iulie, uh, raportul Ole Schmidt, Direcția pentru Acte Legislative a uh, făcut un uh, corigendum în conformitate cu regula 261 și acest corigendum este distribuit sau va fi distribuit a fost distribuit pe 8 iulie uh, vineri tuturor uh, membrilor uh, Econ. Apoi va fi distribuit întregului Parlament, va fi notificat uh, la sesiunea din uh, septembrie, la mini-plenara din septembrie a Parlamentului și va fi supus uh, votului. Președinta va face un debriefing a membrilor mâine. Asta este comunicarea și mai am un lucru pe care trebuie să vi-l spun și să-l supun adoptării. E vorba de adoptarea proiectului de calendar al ședințelor Comisiei CON pe anul 2012. Domnul Lambert. O cerere uh, venită din partea grupului nostru este că la începutul lunii ianuarie nu prevedem în comisii uh, voturi. Este o cerere făcută de Secretariatul Comisiei de a evita un uh, vot în primele zile ale anului, astfel încât membrii să se poată bucura de vacanțe și să-și încarce bateriile. Este un lucru confirmat, pe 9 ianuarie nu va avea loc votare. Trecem acum la votare, în special în ceea ce privește cerințele tehnice aplicabile transferurilor de credit și debitelor directe în euro și de modificare a regulamentului 924 per 2009. Raportoarea uh, este uh, doamna Sari Esaia. Doamna Esaia este aici aveți uh, lista de vot. Există multe compromisuri. În, primul rând, amendamentul 1 al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul A. Uh, care este compromis între PPE, Verzi și Socialiști. Cine este pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Trec acum la amendamentul 16, articolul 1, alineatul 1. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 124. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 17 al raportoarei pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trec la amendamentul 19 al raportoarei. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 22, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul C, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trec la compromisul D, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 25, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul E, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 31 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 32 pentru, abțineri, contra adoptat 34 pentru împotrivă abțineri adoptat 137 a fost retras amendamentul 33 pentru împotrivă abțineri adoptat amendamentul 136 al raportoare pentru contra împotrivă abțineri adoptat Compromisul H pentru, împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 35 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul I. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul G. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 142 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 40 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 41 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 42 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 43 pentru, împotriva abțineri adoptat 44 pentru împotriva abțineri adoptat 45 pentru împotriva abțineri adoptat compromisul K pentru împotriva abțineri adoptat compromisul L pentru împotriva abțineri adoptat amendamentul 46 pentru împotriva abțineri adoptat compromisul M este un vot pe părți prima parte pentru împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Verificare electronică. A, pur. Uh... Vezi că stare foarte... Nominal. Ah. ah. What? nu, nu, nu, nu. no. Vous avez vos cartes. Non, non, on est pour. Monsieur Gozas, ne la perdez pas, c'est trop con. Vous, vous pouvez le prouver Puteți dovedi? Intervenție fără microfon din sală? Haideți, vă rog. Ce votăm? Domnule coordonator, eu n-am listă de vot, spune președinta. Votul este deschis, votul este închis partea a doua. Votul este închis. Care e rezultatul? 28 pentru, 7 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 13 pentru. Doamna președintă, ne-ați putea repeta în luxemburgheză că nu, nu e o limbă oficială, îmi pare rău, mi-ar face mare plăcere. Președinte, vorbește în luxemburghez. Da. Compromis N. Compromisul 1 pentru împotrivă, compromisul N pentru împotrivă adoptat, compromisul O pentru împotrivă abțineri se adoptă. 162 pentru împotriva abținerea de 163 pentru împotriva cred că aici trebuie să verificăm 163 a votat toată lumea votul este închis 21 pentru 16 împotrivă se adoptă Mandamentul 50. Cine pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 16 pentru împotrivă. Ce scuze, spune președinta, 16 devine caduc. Nu e problemă, e de la IMCO. ...164 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 168. Verificăm la 164 amendamentul domnului Marcus Ferber. A votat toată lumea? Chidem votul. 14 pentru 22 împotriva, respins, după cum spuneam și eu. 168 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 169 pentru împotrivă, trebuie să verificăm la 169. A votat toată lumea, a votat închis, 30 pentru 7 împotrivă. Compromisul P. Două părți, partea întâia pentru împotriva abțineri se adoptă, partea a doua pentru împotriva abțineri se adoptă. 171 pentru împotriva votul este deschis, votul e închis 16 pentru 29 împotrivă respins. 175 pentru împotrivă abțineri 202 pentru împotrivă abțineri se adoptă 177 e res, retras Q pentru împotrivă A votat toată lumea. Votul este închis. 17 pentru, 20 împotrivă. 193 83. pentru împotrivă, 185 pentru împotrivă, abține respins, 52 Îmi cer scuze, spune președinta, deoarece comandantul de compromis a fost respins, va trebui să votăm toate celelalte amendamente. Așa că 178 pentru împotrivă. Cine este pentru? Domnul Gozet, sunteți pentru amendamentul dumneavoastră sau nu? Doamnă președinte, um, reluați, vă rog, lista de vot și explicați-ne uh, ce doriți să votați, pentru că dacă nu, uh, totul se va da peste cap. Am votat compromisul Q. A fost respins. Am să vă rog să refacem votul. Cred că am mers prea repede. Îmi cer scuze, spune doamna președinte refacem votul pe uh, compromisul Q. Nu, uh, spune domnul Bulman. Compromisul a fost respins, iar apoi trebuie să reluăm res restul voturilor. Bun, reluăm cu compromisul Q. Nu era clar, spune doamna președinte. Domnul Bulman spune că era 100% clar. Compromisul Q s-a deschis votul. Ascultați, există colegi care nu au înțeles. Doamna Intveld, era vot electronic. Președintare, facem votul pe compromisul Q pentru că nu era clar. S-a deschis votul. Doamna președinte, era vot electronic. Nu cred că a existat o greșeală. Compromisul a fost respins, votăm amendamentele. Nu e chiar așa de dificil. Fapt. C'est dommage parce que moi je crois qu'il y a, euh, il y a... Păcat. M-am, grăbit și îmi cer scuze, spune președinta. Am mers prea repede și unii colegi nu au înțeles chiar ce votam. Intervenție fără microfon din sală. Ne, ne, ne e foarte greu să vă urmărim pentru că mergeți foarte repede. Tocmai din acest motiv doream să repetăm votul pentru că am mers prea repede, dar acum pierdem vremea. Și acum nu vreți să revotăm amendamentul Q, spuneți că e respins, e păcat. Raportarea a făcut un efort considerabil. Doamna președintă, nu văd de ce să verificăm. Ce, ce facem? Mai, mai revotăm în același mod? Asta n-ar fi o problemă. Repetăm votul pe compromisul Q. Votul este deschis. Verificăm. Ce verificăm se întreabă din sală. Compromisul Q. Votul este deschis. Votul este închis. A votat toată lumea. 16 pentru, 21 împotrivă. Prin urmare, deoarece compromisul a fost respins, bine, am repetat pentru că unii colegi n-au înțeles despre ce era vorba. Haideți să nu mai lungim vorba. Deoarece compromisul a fost respins, o să votăm amendamentul 178. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? 184 pentru împotrivă abțineri respins. 179 pentru împotrivă abțineri pentru împotrivă respins. 180. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 181 pentru împotrivă abțineri respins. Domnul Bulman. Doamnă președinte, aș dori să recomand grupului meu ca în noile condiții să voteze pentru amendamentul 182 în ciuda celor prevăzute în lista de vot. Așadar, pentru votul următor. 182, cine este pentru, împotrivă? 182. Pentru, împotrivă, trebuie să verific. Verificăm electronic, votul este deschis. Votul este închis. 18 pentru 18 împotrivă respins. mandantul 51 pentru împotrivă abțineri. Nu, nu e clar. Verificăm electronic. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. 17 pentru 20 împotriva respins amendamentul 183. Cine pentru, cine împotriva abține respins. 185 pentru împotrivă, abține respins. 52 raportoare pentru împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar rezultatul, verificăm electronic. Deschidem votul, închidem votul. 15 pentru 18 împotrivă este respins. Compromisul R. Cine este pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 186. 196 pentru împotrivă abțineri respins. 197 pentru împotrivă abțin respins. 198 pentru împotrivă abțineri respins, 199 pentru împotrivă, abțineri respins, 200 pentru împotrivă, abțineri respins, 201 pentru împotrivă, abțineri respins, 203 pentru împotrivă, abțineri respins, 204 pentru împotrivă, abțineri respins, 53 pentru împotrivă, Cred că este respins. Vreți să verificăm? Verificăm electronic 53. Votat toată lumea? Închidem votul? 19 pentru 19 împotrivă e respins. 20 pentru împotriva abțineri, verificăm. Verificăm amendamentul 20, IMCO, pentru... A, a votat toată lumea, închidem votul. 20 pentru 15 împotrivă se adoptă amendamentul. Așteptați puțin trebuie să mă duc la 210, celelalte devin caduce, 210, cine e pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. Deschidem votul. A votat toată lumea, închidem votul. 18 pentru, 19 împotrivă, respins, 211 pentru, împotrivă, verificăm. A votat toată lumea, votul este închis. 2, 18 pentru, 18 împotrivă, respins, 21, amendament IMCO, cine pentru, împotrivă, abțineri, nu e foarte clar rezultatul, a votat toată lumea, 21 IMCO, verificăm electronic. Votat toată lumea? Votul este închis. 25 pentru 13 împotrivă se adoptă. 22. Tot IMCO. Nu, e bine. A votat toată lumea? Pentru 20. 20.2 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 22. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul S. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 214 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 216 pentru, retras, 56 pentru, împotrivă, Nu văd foarte bine. 56. Cine pentru? Foarte bine. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 217 retras. 57 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 58 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 59 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 219 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 218 pentru, împotrivă, verificăm electronic. 218, vot este deschis, vot este închis. 21 pentru, 17 împotrivă, se adoptă, 60 pentru, împotrivă, se adoptă, prin urmare 23 devine caduc, 61 pentru împotriva abțineri se adoptă, 62 pentru împotriva abțineri se adoptă, 63 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul T pentru împotriva abțineri se adoptă, 65 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 24 devine caduc, 66 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă? Se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 68 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 221 pentru, nu devine caduc, devine caduc, devine caduc, 25 pentru, și acesta devine caduc, pe lista mea nu e foarte clar. Compromisul U pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul V pentru împotrivă abțineri se adoptă. 27 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 27 verificăm. A votat toată lumea. Chidem votul. 19 pentru 18 împotrivă se adoptă. 228 pentru împotrivă, abțineri se adoptă compromisul W. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă compromisul X. O clipă. Suntem deja mai departe, spune doamna președinte. Amendamentul 72 nu devenea caduc. Am să vă rog să fiți la, la fel de rapizi ca și mine. 72. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum, compromisul W l-am votat, trecem la uh, 74. Uh, pentru, mă scuzați, spune doamna președinte, compromisul X înainte de asta. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, 74, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 229. Există un amendament oral din partea raportorului. Îl vedeți? Ați luat la cunoștință? Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 nu, se corectează, doamna președinte. Devine caduc. 76 și 29 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 77 pentru și 30. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 și 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 și 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 82 și 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Y pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, Suntem la 84, spune doamna președinte. După compromisul Y, trecem la amendamentul 84. Să votăm în bloc, spuneți. Ce idee bună, spune doamna președinte. 84 până unde, domnule Clint? Deci votăm în bloc până la 93. Foarte bine. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul YA. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 237. Pentru, împotrivă, se respinge. 238 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 94 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul ZA. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 102. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul ZB. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 104 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul ZC Pe două părți. Prima parte fără cuvântul mandatory, obligatoriu. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cu cuvântul mandatory. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la compromisul ZD. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 108. Pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm electronic. S-a deschis votul. 108. Votăm. Al domnului Huntis. A votat toată lumea. S-a închis votul. 21 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 2 de la IMCO pentru, împotrivă, vom verifica electronic. S-a deschis votul. Amendamentul 2, așadar. A votat toată lumea. S-a închis votul. 25 pentru, 12 împotrivă, se adoptă. 109 pentru. 109, 110 și 3 și 11. Nu, doar 109, 110 și 3 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. S-a deschis votul pentru verificare electronică. S-a închis votul. 21 pentru, 16 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 11 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 112 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul pentru amendamentul 112, 20 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul ZE pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 115. Verificăm însă electronic înainte compromisul ZE. S-a deschis votul, s-a închis votul, 16 pentru, 20 împotrivă. Așadar, este respins. Deci trecem la amendamentul 113 pentru. Nu, acum trebuie să votăm amendamentele pentru că a fost respins compromisul. 113 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 114 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 12 pentru, împotrivă, Trebuie să verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, 14 pentru, 24 împotrivă, e respins. 115 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul ZF pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul ZG. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 a fost retras Amendamentul 15. Pentru, împotrivă, îmi cer scuze, spune doamna președinte, am uitat un compromis. Compromisul ZH. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 10. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Votăm acum votul final Întâi, de fapt, votăm asupra textului. Votăm electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. 25 pentru, 3 împotrivă, 10 abțineri. Iar acum votăm întreaga rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. 21 pentru, 2 împotrivă, 13 abțineri. Îi mulțumim doamnei Esaia. Doriți să interveniți, doamna Esaia? Vă rog, aveți cuvântul. Da, doamnă președinte. Având în vedere faptul că acest raport a fost acceptat de comisie, aș dori să solicit permisiunea pentru a începe cu trilogul cât se poate de rapid, astfel încât să putem avea un acord în primă lectură. Am să vă cer permisiunea să încep trilogul imediat. Ați auzit uh, rugămintea și propunerea doamnei raportor? Sunteți de acord să înceapă trilogul? Doriți să votăm? Nu sunteți, împre... nu sunteți de acord, domnule Gozes? Votăm. Votăm propunerea de a începe trilogul. A votat toată lumea? 27 pentru, 10 împotrivă. Puteți începe trilogul, doamnă raportor. Și noi vă urăm mult succes și mult curaj. Trecem acum la următorul vot. Vous avez... On passe au 6. Hein. Donc, nous, nous passons au point 6. Trecem la punctul 6, procedurile de insolvență în contextul dreptului Uniunii Europene, privind societățile comerciale. Dacă îmi dați lista de vot, voi trece la vot. Compromisul A. Cine este pentru? Compromisul A cu o modificare tehnică pe care ați văzut-o cu toții. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 5. Cu amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm electronic uh, totalitatea textului așa cum a fost el modificat. A votat toată lumea, s-a închis votul, 38 pentru, 0 împotrivă, 0 abțineri, felicitări președintei noastre în absență. Îi vom transmite vestea cea bună. Trecem acum la punctul 7, modificarea directivelor 89 666 și celelalte în ceea ce privește interconectarea registrelor centrale ale comerțului și ale societăților. Raportor, domnul Martin. Începem cu articolul 1, amendamentul 45. Este, este retras. Amendamentul 46 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul AA pentru împotrivă abțineri adoptat. Trebuie să votăm în bloc 15, 16, 17, 18. Cine este pentru, împotrivă? Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 48. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri adoptat. 49. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 19. Un nou vot în bloc în ceea ce privește actele delegate. 19, 20, 21, 22. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 50 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Același lucru, lucru în bloc 24, 27, 28, 29. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. Trebuie să votăm 25 Președinta, este o diferență. Blocul nu acoperă. Votăm 25 pentru abțineri. Trebuie să votăm 25, spune președinta. Vă rog să vă puneți de acord. 25 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 26 pentru, împotriva abțineri, respins. 30 pentru, împotriva abțineri, adoptat. Compromisul AB. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Cred că este adoptat, dar putem să verificăm. Compromisul AB. AB. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 24 pentru, 14 împotrivă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 33 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 34 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat 39 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. S-a deschis votul, s-a închis votul. Respins. 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 43 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 8 pentru. Verificăm 43. S-a închis votul. 15 pentru, 20 împotrivă, respins. 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 10 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul B. 10. Vreți să verificăm 10, da? S-a deschis votul, s-a închis votul. 25 pentru, 13 împotrivă. Adoptat. Compromisul B pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 12 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Acum votăm textul modificat pentru. Votăm electronic. S-a deschis votul, s-a închis votul. 35 pentru, 0 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări raportorului. Am ajuns la sfârșitul votării. Sesiunea se suspendă până mâine la ora 9. Bună seara!